Allora, cari, care colleghe e cari colleghi, procediamo al voto. Stimați colegi, haideți să trecem la votul de alegere a chestorilor. Avem cinci locuri și 7 candidați. Trebuie, prin urmare, să trecem la vot. Aceiași colegi care au numărat Voturile la alegerea vicepreședinților vor face același lucru și acum. Sunteți prezenți? Borsellino. Da, Borsellino, sunteți aici? Sogor e prezent. Socor Panayotop prezent. Nu? Nu e prezent? Panayotok a fost înlocuit, mi se spune... Prego, onorevole Pac. Herr Präsident, ich bin heute Doamna Pac, Uh, domnule președinte, eu am o grupă de vizitatori aici. Abia azi dimineața am aflat că ar trebui să mă ocup de lucrul acesta. Vă rog frumos, unul dintre dumneavoastră să-mi preluați responsabilitatea pentru ca eu să mă ocup de vizitatori. Nu e o problemă. A venit domnul Panayotop, așa că nu e problemă. Poate să facă dânsul numărătoarea. Bago, prezent. Kalinowski. Bun. Kaufen. Perello. Porero Rodriguez. Da. Și doamna Borsellino e prezentă foarte bine. Toți numărătorii sunt aici. Vă rog să vă îndreptați spre urnele de vot. Presupun că ați primit buletinele de vot. Vă rog să le distribuiți. Quindi da, da questo momento si può votare puteți trece la vot. Votul este deschis din acest moment. Bine, tuo supporto. Onorevole Silvestris. Domnule Silvestris. Domnule președinte, probabil n-ați observat. Se poate vota pentru mai mulți candidați? Nu pot să vă aud. Cinque voti. Trebuie să votați pentru cinci nume. Să alegeți cinci dintre acele nume. Domnule Silvestris, puteți vota pentru cinci persoane. Aveți cinci voturi. Ha votat-o? Prego, prego. Ați votat? Haideți, vă rog. Colega Gozzolino. Domnul Gozzolino, ați votat? Ma dove ha votato? Ah,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 Ah. A questo punto possiamo dichiarare concluso. Bun, putem spune că procedura de vot s-a încheiat. Rezultatele vor fi comunicate la ora 3. Prin urmare, declar această ședință închisă.